cereri eh, pentru nominalizări și schimbări eh, ale membrilor eh, din comisii și delegații interparlamentare. Aceste nominalizări și schimbări vor fi listate în procesele verbale și, dacă nu sunt obiecții, aceste nominalizări vor fi considerate acceptabile, acceptate. Aș vrea de asemenea să informez